Oh, Mr. President, can we, can we start? It is, it is ordered at ten o'clock and I don't know what the time is doing now. Doamnă președinte, putem începe? Este deja foarte târziu și timpul trece. We were informed that some colleagues are still sort of running. Da, am fost informați că mai există colegi care sunt pe drum uh, și ni s-a cerut să așteptăm, dar uh, începem acum. Aș dori să Încep cu primul punct de pe ordinea de zi, uh, aprobarea ordin, um, ordinii de zi. Uh, o mică uh, schimbare, nu vom vota raportul Oldrich Vlasac, ci vom auzi despre ce se întâmplă cu acest raport. Reuniunea este transmisă pe internet. Cu acesta trec la al doilea punct de pe ordin de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 23-24 septembrie acest uh, proces verbal este, va fost distribuit și va fi considerat adoptat la finalul reuniunii dacă nu obiectează nimeni în timpul acestei reuniuni. Punctul 3 al ordinii de zi, comunicări ale președintei, nu am în acest moment. Deci, deci putem trece la vot. pentru rapoartele care trebuie votate, cu excepția uh, raportului Vlasat. Dar întâi domnul Piper. Doamnă președinte, de mai multe ori am spus că, mai ales în ceea ce privește Uh, condiționalitatea macroeconomică, nu pot fi de acord cu amânările. Și în votul care urmează va trebui să mă abțin de la vot pentru că se dorește impunerea uh, unei poziții de a fi de acord cu uh, o, o poziție a Consiliului care nu este de fapt uh, susținută în proporție de 100% de către Consiliu. Este vorba de formularea persistent, deci la o nerespectare pe termen lung a criteriilor, putem impune uh, condiționalitatea după ce am depășit uh, nu știu câte obstacole pentru a ajunge la asta. Doamnelor și domnilor, această macrocondiționalitate nu o vom obține niciodată dacă continuăm așa. Și vă rog să fiți atenți. Prin acest vot de astăzi riscăm o a doua lectură. Riscăm, doamnă președinte, o a doua uh, lectură dacă introducem cuvinte care nu au fost negociate cu Consiliul. Fie eliminăm această formulare persistent mm, pe termen lung, fie mă voi abține de la vot. Doamna președinte, da, îmi pare rău, nu corespunde cu punctul de pe ordinea de zi pe care îl discutăm. Uh, este vorba despre raportul Ian Olbricht, nu? Pentru că la punctul acesta suntem. Nu am ajuns încă la punctul la care doreați să intervine, interveniți. Aș dori să începem cu votul la raportul Ian Olbricht referitor la alocarea financiară din Fondul Social European. Domnul Pircăr, da, a fost o observație mm, fundamentală Știam că veți începe cu voturile și nu veți mai permite intervenții mai târziu. De aceea am făcut această intervenție de la bun început. Ea se referă la un lucru general uh, și la regulamentul general, deci uh, vă rog să se consemneze acest fapt. Nu înțeleg uh, ce vreți să spuneți. Eu nu am aceeași senzație ca uh, dumneavoastră. Aș dori să începem cu votul la raportul Ian Olbricht. Elizabeth, dacă nu este pe acest raport, aș dori să începem totuși cu votul. Dacă există comentarii pe un alt raport la care vom trece mai târziu, îl discutăm mai târziu. Dar putem să votăm acest uh, Um, putem să începem cu acest vot. Votăm raportul uh, Olbricht. Iată, am uitat să-mi scot uh, cardul de vot. Vă rog să, verifica, să verificăm uh, aparatul de vot. S-a deschis votul pentru o verificare.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul uh, la propunerea legislativă așa cum a fost ea modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 pentru, deci se adoptă. Votăm uh, rezoluția legislativă, vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm acum uh, negocierile interinstituționale pentru care avem nevoie de majoritate absolută. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 38 la 1. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat acest punct. Dragi colegi, acum trecem la următorul punct, punctul 6 de pe ordinea de zi, referitor la regulamentul privind dispozițiile comune. Și aș dori aici să încep cu informații din partea mea. Aș dori să vă informez că votăm întreg textul consolidat care va fost distribuit ieri, care include raportul votat în comisie în iulie al acestui an, plus votăm rezultatul negocierilor interinstituționale care au avut loc după aceea. Este rezultatul uh, ultimului trialog de la Strasburg. Ce pot să vă spun este că asta ceea ce votăm astăzi reprezintă 99,99 ,99 uh, pentru că doar un cuvânt uh, uh, nu este aprobat de toată lumea, după cum spunea și Mar- Marcus Piper. Deci, cu 99% toată lumea este de acord. Domnul Van Nistelrooy, da, poate ar, am putea să scurtăm uh, lucrurile. Am dezbătut deja aceste lucruri uh, de 10 ori. Uh, deci, ultimele rezultate. Practic, am obținut tot ce am putut. Am avut uh, aproximativ 80 de trialoguri. Eu aș propune să votăm astăzi și nu numai să ajungem în plen cu o primă uh, lectură, dar și să deblocăm CFM-ul, cadrul financiar multianual și aspectele legate de acesta după acest vot. Totul este pe hârtie, vedeți exact unde sunt schimbările și din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi să votăm cât se poate de repede. Constanță, ce... doamna președinte, uh, Elizabeth are o problemă, un punct de ordine, trebuie să-i dau cuvântul. Da, am încercat de mai multe ori, din timp, să spun că am un punct de ordine M-ați amânat, doamnă președinte. Mă aștept că dacă există un punct de ordine, să pot să uh, și intervin în acest sens la bun început. În acest moment aș dori să încep, să întreb pe ce bază votăm noi aici. Nu avem o listă de vot, nu a fost distribuită de către secretariat, nu a existat nicio o posibilitate de a depune amendamente și nu s-a uh, dat posibilitatea de a cere uh, voturi uh, separate. Procedura noastră însă permite asta pentru votul în comisie, atât uh, voturi pe părți, cât și amendamente. Și de mai multe ori am întrebat uh, ce se întâmplă cu lista de vot uh, și mi s-a, am întrebat dacă vom avea o listă de vot și dacă există posibilitatea de a uh, cere voturi să, pe părți uh, și mi s-a spus că nu se poate și aș vrea să știu pe ce bază are loc acest vot acum. Doamna președinte, poate că ar fi trebuit să, să vă referiți la numărul articolului la care faceți referire când v-ați referit la procedură. Ce votăm este rezultatul negocierilor și nu există o listă de vot pentru astfel de uh, situații. Veți avea posibilitatea de a uh, pregăti amendamente, voturi pe părți, ce doriți pentru plen. Dar acum uh, lucrăm conform regulilor pe care le-am verificat de mai multe ori. Vă mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră, acesta este comentariul meu. Doamna Schröter. Baza este articolul 70. În articolul 70 nu se exclude posibilitatea de a depune amendamente în cadrul mm, și nu este uh, exclusă nici în uh, exclusă posibilitatea de a uh, cere voturi pe părți pentru, într-o primă, în prima lectură. Acest lucru ar fi trebuit să fie permis, cel puțin de către noi. Atât, mai ales că din timp am spus că nu suntem de acord cu macrocondiționalitatea așa cum a fost ea adoptată sau discutată și că am spus că dorim să depunem amendamente și să solicităm voturi pe părți. Serviciul juridic, spune doamna președinte, ne spune altceva deci vă rog să luați în considerare articolul 70.5 în care nu se menționează o astfel de posibilitate. Situația este ca atare, există o interpretare diferită a regulilor, dar aș vrea să continuăm cu votul acum. Comenta alte comentarii referitor la procedură? Dacă nu, doamna Ernst, vă rog. Punct de ordine, înțeleg. Da, este corect ce spune doamna Schröter și solicit ca macrocondiționalitatea economică condiționalitatea macroeconomică să poată fi votată separat um, și cred că acest lucru este foarte important uh, pentru toate grupurile. Să putem să exprimăm foarte clar care este poziția noastră la, pe acest subiect. Nu știu pe ce bază, pe baza cărui articol ați intervenit, spune doamna președinte. Încă un punct de ordine am înțeles că avem. Domnul Luchias. Dar am să vă rog la ce articol uh, vă referiți, pentru că, pentru că înțeleg că trebuie să fim să acționăm în, ca, în baza legii. Doamne președinte, este vorba de articolul 70. Este un vot diferit. Ce, vot, ce facem aici este să votăm pentru a vedea dacă putem continua. referitor la acest acord interinstituțional. Însă nu putem nega că există poziții divergente în interiorul acestei comisii pe diferite subiecte, mai ales pe acest subiect al macrocondiționalității. Eu sunt forțat să votez împotriva acestui acord. Să nu credeți că sunt împotriva acestor fonduri, dar mă simt obligat să votez împotrivă. În al doilea rând, doamnă președinte, putem uh, vota ca membri ai acestei comisii, însă în plen trebuie să mm, avem 40 uh, de colegi care ne susțin pentru a depune un amendament, deci nu va fi ușor. Eu propun să facem o diferență, o diferențiere aici, înainte să votăm referitor la acord. Dragi colegi, înțeleg că interpretați diferit uh, ceea ce se întâmplă, dar aș dori să repet foarte clar că în acest moment avem la dispoziție un singur vot, da, nu sau abține. Raportul a fost votat în iulie și astăzi votăm numai rezultatul negocierilor reflectate în textul consolidat. Deci vă rog să luați asta în uh, considerare. Elizabeth, uh, dați-mi voie să închei. Deci nu pot să schimb regulile acum. Singurul lucru pe care pot să vi-l ofer este acest vot unic. Asta este procedura. Aceasta este etapa și care ne oferă numai o singură posibilitate, ceea ce nu înseamnă că sunteți împiedicați să mm, faceți propuneri pentru voturi separate pe părți, pentru plen. Dar în comisie am votat acest raport, nu votăm raportul. Îi dau cuvântul lui Elizabeth, referitor la procedură. Ja, wir beziehen uns, uh, Noi ne referim la articolul 70, acela este articolul relevant, este cât se poate declar și în acest articol nu se exclude posibilitatea votului separat. Deci este permis. Și este cât se poate declar că nu puteam vota înainte, pentru că am fi făcut acest lucru. Noi am elaborat o poziție a Parlamentului și poziția Parlamentului a fost de a respinge condiționalitatea macroeconomică. Acum ni se oferă un rezultat al negocierii care practic înseamnă o, a, a, o acceptare a condiționalității macroeconomice și există posibilitatea să se facă un vot separat și pe această cale solicit ca articolul 21 și rezultatul negocierii cu privire la articolul 21 și rezultatul negocierii cu privire la articolul 19 să fie votate în mod separat și tot pe această cale solicit ca aceste două articole ale comisiei să fie eliminate. Acestea sunt voturile care trebuie să aibă loc și pe această cale, practic, revenim la mandatul PE și bineînțeles că este dreptul Comisiei să revină asupra mandatului man, Comisiei, deci să spună nu condiționalității macroeconomice. Și pentru acest lucru avem nevoie de aceste două voturi. Deci un vot împotriva acordului în echipei de negociere și încă un minus, un vot împotriva textului comisiei. Și în cadrul negocierii trebuie să ținem cont și de anexă. Sunt trei puncte. Pentru că în negociere s-a vorbit și despre anexă. Dar este până la urmă logic că trebuie să intre aici și anexa. Bun, deci aș dori să trecem la vot pentru că Înțeleg, înțeleg că nu este interzis în articolul 70 să existe un vot pe părți, dar nici nu e obligatoriu să desfășurăm o astfel de votare. Deci, până la urmă, depinde de președinte și eu, ca președinte al comisiei, refuz să votăm pe părți. Aș propune să votăm în cadrul unui vot unic, așa cum a propus echipa de negociere. Să vedem dacă doresc și raportorii să spună ceva. Aceasta este propunerea mea ca președinte al comisiei. Sunt colegi care doresc să intervină. If there is nothing, if you... Dacă continuați să insistați pe această procedură, să știți că eu oricum o refuz. Eu nu sunt de acord să avem o procedură pe părți. Îmi pare rău, nu știu ce vreți să spuneți, dacă asta vreți să spuneți, asta e poziția mea. Yes, please, Mr. Uge. For vote. Deci trecem la vot. Di, di parlare sull'ordine dei lavori. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să mă refer la să, să ridic un punct de ordine. Eu nu mă refer la votul pe părți. Dar propunerea dumneavoastră este până la urmă doar o propunere. Comisia ar trebui să spună ce părere are despre propunerea dumneavoastră. Trebuie să votăm. În al doilea rând, aș spune așa, așa cum am, am votat și în dosarul inițial, ar trebui să votăm și în cazul uh, textului actual, în integralitatea sa. Și abia apoi să votăm rezoluția legislativă, după care vom avea un al treilea vot privind mandatul interinstituțional. Exact cum am făcut și în cazul dosarului inițial. Acest tip de vot diferențiat trebuie să aibă loc. Asta trebuie să facem. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că acest vot este crucial pentru toate instituțiile pentru următorii șapte ani, pentru că pe această cale se va stabili o Europa a celor două viteze. Nu putem să ne prefacem că nu se întâmplă nimic. E o chestiune extrem de importantă și nu putem să o ignorăm doar de dragul regulilor. Mie nu mi se pare că ignorăm această problemă, eu doar vreau să vă informez că avem un text consolidat și avem o rezoluție legislativă pe care am votat-o în iulie. Nu are rost să repetăm votul, noi pur și simplu preluăm uh, rezultatele ultimei faze de negociere. Aș dori să deschid votul acum. Îmi pare rău. Deci discuția aceasta s-a terminat. Acum votăm. Votul este electronic. Votul este deschis. Everybody voted, so the vote is closed. Toată lumea a votat. Votul este închis. Avem 27 de voturi pentru. Deci o majoritate clară. Avem 4 voturi împotrivă și 10 abțineri. Deci, se adoptă. Câțiva colegi doreau să facă declarații explicative și aș dori să le dau cuvântul. Constanțe. Eu nu am vorbit mai devreme pentru a economisi timp. Nu, nu, nu, nu v-am permis eu, pentru că ne-am luat cu altele. Acum eu cred că trebuie să votăm uh, compromisul. Și asta astfel încât să fie sprijinit de toată lumea, de toate grupurile politice, trebuie să găsim o majoritate pentru acest compromis și în plenară. Dar în momentul de față, după ultimul uh, trialog de la Strasburg, am negociat 8 ore și jumătate în acest moment nu pot decât să mulțumesc tuturor și mulțumesc și numele lui Lambert. Îi mulțumesc secretariatului, consilierilor politici, membrilor, pentru faptul că au respectat procedura negocierii și sperăm să revenim la următoarea plenară și să beneficiem de un vot pozitiv. Atât voiam să spun. Mulțumesc, Minia Mazzoni. Președinte, eu vorrei dare... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să explic abținerea mea. Bineînțeles, îi mulțumesc raportorului pentru munca depusă, pentru eforturile sale, dar este vorba aici despre un vot care arată cu totul și cu totul altfel decât ar trebui să arate. Este vorba despre starea negocierii cu statutul negocierilor cu Consiliul. Și mi se pare că rezultatele negocierilor nu au fost respectate. Și practic ne alegem cu mai puțin. Acolo unde am fost de acord, trebuie să obținem uh, rezultate pozitive. Aici este vorba despre uh, performanța cadru, despre condiționalitatea macroeconomică și despre condițiile cadru. Și aici mi se pare mie că am făcut un pas înapoi, nici de cum un progres în raport cu poziția Comisiei. În ultimul timp, în urmă cu câteva săptămâni, a fost votat un raport și eu atunci am introdus această investment clause care prevede cofinanțarea în calcularea structurală a deficitului. Și de aici rezultă și anumite consecințe negative la care ne putem aștepta și în cazul condiționalității macroeconomice. Și mi se pare că acest punct nu a fost negociat corespunzător. În ce privește articolul 19, care a fost votat și care a fost sprijinit de colegi, vă spun că în continuare este un articol prea slab pentru a echilibra efectele negative ale articolului 21. Poziția delegației italiene, astfel, Italiei este deci o, una negativă și propunem să ne continuăm eforturile cu maximă seriozitate. Uh, Aș dori să explic că echipa de negociere a fost într-o poziție foarte dificilă în ce privește acest investment clause, pentru că investment clause-ul nu are ce căuta în regulament. El are ce căuta în uh, cadrul legislativ care vizează condiționalitatea macroeconomică. În uh, Tupac există acea, acel al, doi, al doilea regulament în uh, Tupac care prevede supravegherea macroeconomică și care permite o astfel de dispoziție. La ultima plenară la Strasbourg s-a explicat acest lucru, s-a explicat că s-a ținut cont de cofinanțarea în cadrul uh, procedurii de deficit bugetar. Există o propunere din partea Comisiei. Rămâne de văzut cum va fi integrată ea. Uh, ce a propus uh, raportorul a fost împotriva voinței comisiei și a spune că facem un pas înapoi în raport cu propunerea comisiei nu este un lucru corect, pentru că comisia a fost împotriva acestei abordări, iar raportorii au propus preluarea acestei abordări și am făcut trimitere la nevoia de a ține cont de condițiile, condițiile legate de cofinanțarea națională în cadrul politicii de coeziune. Deci avem o bază, putem să cerem comisiei ca aceste proceduri să fie respectate. Dar din punct de vedere juridic nu putem să includem această dispoziție în regulamentul privind politica de coeziune. Asta e una. În al doilea rând, în ce privește condiționalitatea macroeconomică, aș dori să vă informez, pentru că poate nu cunoașteți. Poate nu știți că noi suntem ca un marinar solitar, ca un navigator singur pe mări. De ani de zile ne luptăm pentru condiționalitatea macroeconomică și niciun stat membru din Consiliu niciodată nu a sprijinit poziția Parlamentului European. Comisia întotdeauna a fost împotriva diluării acestei reguli de la A la Z și ce a propus raportorul cu privire la luarea în considerare a factorilor socioeconomici, nouă ni s-a părut un lucru fără precedent în contextul uh, noului uh, rol al Parlamentului și în contextul ideii că Comisia noastră de dezvoltare regională trebuie să participe la acest proces și trebuie să existe o propunere finală care să vină din partea noastră în vederea unui schimb de opinii cu comisia care va propune legislație în momentul în care va descoperi că există o nevoie de a o face. Și cred că, din punctul acesta de vedere, eforturile noastre au fost un mare succes. De la bun început, eu am fost împotriva transmiterii de scrisori în toate părțile, inclusiv domnului președinte Schulz. Eu continu să fiu împotriva condiționalității macroeconomice, dar singura șansă de a depăși opoziția din partea celorlalte două instituții, care este foarte clară și foarte violentă, este găsirea unui compromis. Și le spuneam și colegilor că compromisul mie mi se pare foarte echilibrat, mi se pare că este în favoarea beneficiarilor finali, iar în, cele, în ce privește cele spuse de doamna Mazzoni, poate că vă, vă amintiți că cu câteva luni înainte de raportul dumneavoastră i-am scris o scrisoare președintelui Schulz cu privire la clauza de investiții și cu privire la eliminarea cofinanțării din procedura de deficit. E adevărat că n-am primit niciodată un răspuns, dar am ținut cont de propunerea dumneavoastră și raportul dumneavoastră mergea în același sens și mă bucur că am putut face o astfel de trimitere în regulament și până la urmă și acesta este un succes al raportorului. Aș dori să înțelegeți de unde am plecat, de unde am pornit. Cine ne-a sprijinit și priviți către guvernele dumneavoastră pentru că s-a spus că guvernele vor fi foarte afectate și nu suntem de acord cu acest lucru, iar uh, colegi care gândesc ca Erminia Mazzoni, există. Sunt abordări diferite așadar. Și trebuie să găsim cel mai bun compromis cu putință. Și cred că, în linii mari, am reușit. Mai dorea cineva să intervină? Nu? Explicații, dacă sunt, pentru vot. Dichiarazione de voto, e lo dico se... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și eu vroiam o explicație de vot. Nu încerc să stârnesc o controversă și o să fiu foarte calm. Cu câteva minute în urmă le-am reamintit colegilor cât de important este acest vot și vreau să-mi explic clar poziția, așa cum am făcut-o și la capitolul proceduri. Ceea ce facem aici este că introducem problema rolului raportorilor trebuie să clarificăm lucrurile în ceea ce privește responsabilitatea raportorilor pe marginea acestui dosar și trebuie să clarificăm și care este rolul raportorilor din umbră și vreau să le mulțumesc tuturor pentru munca depusă. Dar al doilea Consiliu de la Vatican ne-a spus deja că trebuie să faci o distinție între uh, greșeală și persoana care comite greșeala. Greșeala pe care o facem noi aici, dând undă verde condiționalității macroeconomice, Vreau să fie consemnată în procesul uh, uh, verbal, pentru că este o diluare clară și uh, Comisia noastră eliberează acest dosar și acordă Parlamentului și uh, celorlalte instituții un element care va fi exploziv dacă această condiționalitate macroeconomică, deci uh, handicapurile anumitor state membre, cu alte cuvinte, va continua să Uh, crească, asta înseamnă că uh, mergem și mai departe în încercarea de a avea o Europa cu două viteze. Pentru că țările care, unde lucrurile stau cum trebuie pot uh, avansa, iar cele cu condiționalitate macroeconomică nu vor avea niciun fel de acces la uh, utilizarea acestor fonduri. Și încă un ultim punct. Toate aceste lucruri vor fi reflectate în mod negativ asupra sistemului economic și asupra uh, companiilor, pentru că dacă instituțiile în țările care sunt supuse macrocondiționalității nu vor putea să facă niciun fel de programe economice, pentru perioada de următoarea, de, din următorii șapte ani uh, vor fi penalizate. Tocmai de aceea am votat împotrivă. Nu vreau să stănesc o controversă, sunt foarte calm, dar am datoria să exprim această poziție. Nu este o poziție strict personală, ci o poziție a multor colegi. Mulțumesc. Möchte auch mein Stimm. Na, Ernst. Da, aș dori să explic și eu de ce am votat împotrivă. Este vorba de condiționalitatea macroeconomică. Și regret, doamnă președinte, că nu ați uh, argumentat de ce nu ați permis uh, amendamentele și votul pe părți. Ideea este că se schimbă filozofia politicii noastre de coeziune, care dintotdeauna a vrut să uh, elimine disparitățile dintre regiuni. Odată cu condiționalitatea macroeconomică, se introduce un element contraproductiv. Regiunile sunt uh, pedepsite pentru acțiunile statului membru, iar mecanismul a fost introdus automat. Noi, ca Parlament, nu putem să modificăm mare lucru la el, deci nu văd că ar fi vorba de un compromis pe care noi să, din care noi să fi obținut ceva consider că în continuare regiunile dezavantajate vor fi dezavantajate și mă, mă supără această discuție. Ea este foarte, uh, foarte dificilă. Uh, eu pot să vă spun că vin dintr-o regiune care obține avantaje din acest uh, regulament, dar trebuie să avem o imagine de ansamblu și să vedem rezultatul final. Acesta este, de fapt, ceea ce, acesta este ceea ce trebuie să facem în această comisie. Constanța, am înțeles că dorești să adaugi ceva. Doamnă președinte, de cele mai multe ori este vorba de articolul 21. Am discutat despre compromisul pe care l-am obținut uh, destul de mult. Dați-mi voie să mai spun totuși ceva, pentru că mai am ceva de spus. Nu sunt întotdeauna de, de aceeași părere cu Marcus Piper, însă el are dreptate și sper că este uh, prevăzut în uh, procesul verbal al reuniunii, și anume că articolul 21 nu va fi uh, utilizat în următorii șapte ani. Și acesta este, acesta este un succes al uh, echipei de negociere, de negociere, pentru că, practic, am uh, scos uh, puterea din această macro Uh, condiționalitate. Atât de multe garanții am, am uh, introdus, am prevăzut să se ia în considerare loc, uh, șomajul, sărăcia, Comisia pentru, pentru Afaceri Sociale a fost implicată. Am făcut, am făcut în așa fel încât să nu aibă loc o suspendare a angajamentelor dacă o țară a fost mai mulți ani în recesiune. Am spus că am, angajamentele la finalul perioadei financiare pot fi reduse numai cu un anumit, un anumit procentaj. Și am prevăzut că țările care au, în, au probleme economice pot să primească fonduri pentru a combate șomaj și care primesc uh, fonduri pentru a combate, combate șomajul, pentru a lua măsuri economice și așa mai departe, acestea nu pot fi tăiate. Ce rămâne, dincolo de toate aceste garanții, este un simbol, astfel încât uh, Consiliul a insistat asupra uh, să obțină ceva. din 28 de state membre, niciun stat nu a spus că nu ar vrea această condiționalitate. Însă, dacă cu acest uh, compromis pe care l-am obținut și care mi se pare bun, o soluție foarte bună, dacă considerați că merită pus sub semnul întrebării, uh, pusă sub semnul întrebării întreaga politică de coeziune, atunci este o decizie pe care trebuie să o luați la nivel individual. Dar eu cred că asta este o soluție bună. Constanța a uitat să spună că am reușit să scăpăm și de acest nume condiționalitate macroeconomică, pentru că asta nu mai există. Uh, în uh, texte. Este doar uh, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Vreau să continui ceea ce spunea Constanța. Sunt două aspecte. În primul rând, uh, în comisia noastră am luptat timp de ani de zile și chiar și înainte să avem această legătură între guvernanța economică, coordonarea de politici în uh, Europa și politica de coeziune, pentru a ne asigura că politica de coeziune este politica de investiție a UE. Și tocmai de aceea legătura cu semestrul european și faptul că am arătat că se numără printre prioritățile de politici, toate astea sunt subiecte care sunt importante pentru situația economică generală. Și pentru noi asta a fost extrem de important. Ceea ce nu ne-a plăcut a fost tocmai această parte cu sancțiunile și tocmai de aceea, așa cum a spus și Constanțe, diluarea la minimul uh, minimorum, care nu va fi probabil folosit niciodată pentru că cere o combinație de trei factori, uh, șomaj, uh, o anumită perioadă de recesiune și nivelul de sărăcie, asta duce la amânarea suspendării potențiale. Deci, E, în mod clar s-au făcut foarte multe pentru a face această legătură, așa cum o numim, uh, așa cum o numim acum, între măsurile legate de eficiența uh, fondurilor și guvernanța economică a UE. Și această legătură este păstrată pentru că e importantă pentru noi și așa se și numește. Și haideți să sperăm că nu va fi folosită niciodată. Dar, așa cum am spus, Nimeni nu a dat dovadă de deschidere pentru uh, punctul de vedere al Parlamentului. Tot ce putem să facem este să găsim uh, o, uh, un compromis bun. Doamna Schröter vrea să intervină, plus încă trei oratori. Doamna Schröter mai întâi. Da. Also zunächst möchte ich sagen... Mai întâi aș dori să spun că Am avut parte de o cooperare foarte lungă și care a fost bună din multe puncte de vedere, o cooperare bună cu echipa de negociere. Din multe puncte de vedere ne-am putut impune. Dar am avut și o problemă. La început am fost prea blânzi și am avut succes, dar lent și am reușit să ne impunem pentru că am uh, cooperat și am fost uniți. Și această unitate s-a rupt în punctul condiționalității macroeconomice. Este corect că am încercat totul. Cele descrise au fost și încercate, dar din păcate nu a ieșit nimic. Asta este diferența pe care aș dori să o subliniez. Și a face... Noi, noi am fost de acord până la urmă să fie, transferat, să fie transformat acest punct într-un simbol. Chiar dacă asta însemna ca instrumentul până la urmă să nu fie aplicabil. Dar, până la urmă, noi am vrut ca el să fie aplicabil și anume într-un punct cât se poate de esențial. Și de aceea am făcut o propunere să se țină cont de obligații, nu de plăți. Pentru că dacă se țină cont și de plăți, problema va fi majoră, dar n-am reușit, să se facă, n-am reușit să facem acest lucru. Și de aceea este important să nu se țină cont de plăți, pentru că dacă băncile dau credite, știind că fondurile structurale nu vor mai garanta pentru aceste sume, pentru că plățile pot fi suspendate, ei bine, atunci băncile vor ezita în a mai acorda credite. Deci, acesta ar fi efectul dispoziției. Nu am mai putea avea instrumente financiare eficiente dacă noi legiferăm astfel. Și, din perspectivă ecologică, mai este un punct unde s-a depășit limita și de aceea noi ne-am abținut. Să vă explic. Acest element care este străin de politica de coeziune, nu are ce căuta aici. La întrebarea cum putem continua, noi am venit cu un răspuns și am avut posibilitatea în plenară să spunem nu. Și atunci s-ar ajunge la o a doua lectură și până la urmă nici n-ar fi atât de rău. Pentru că celelalte puncte ar fi deja votate, adoptate, confirmate și practic ar rămâne unul singur un singur punct unde Consiliul ar fi trebuit să facă ceva. El ar fi trebuit să facă o mutare. Dacă în plenară respingem articolele 21 și 19, deci atât rezultatul negocierii cât și textul comisiei, practic ne trezim că ne-am impus punctul de vedere și practic se ajunge la o a doua lectură care o să vizeze doar această chestiune. Și dacă se ajunge doar la această chestiune, o să ne și impunem. Și asta este ideea. Noi trebuie să avem uh, posibilitatea să facem acest lucru și de aceea eu vin și spun că ar fi cât se poate de înțelept să votăm astfel în plenară încât atât compromisul cât și textul comisiei să fie uh, respinse, astfel încât să fie clar care a fost mandatul inițial al Parlamentului și să se înțeleagă faptul că aceste texte au fost adoptate cu mare majoritate și în alte comisii și atunci va exista o a doua lectură și atunci va face o mișcare și Consiliul, pentru că atunci chiar va fi clar că acest punct este esențial pentru Parlamentul European. Și dacă punctul acela nu este în text, înseamnă că și din punct de vedere al conținutului ne-am impus. Și de aceea propun ca pe acest element să existe o a doua lectură pentru că până la urmă acest lucru va declanșa succesul Parlamentului European. Dragi colegi, o să vă rog să fiți cât mai succinți cu putință. Nico, să ai cuvântul. Sigur. Mulțumesc foarte mult. I-ați auzit pe mulți explicând ce s-a întâmplat. Am văzut foarte multe obstacole și am uh, înțeles că pe termen lung acest lucru nu va, fi, nu va putea fi aplicat, dar mesajul care apare este că poate n-am deschis ușa, dar am deschis fereastra către punerea în aplicare a condiționalității macroeconomice. Și asta e un lucru rău, pentru că politica de coeziune este încercarea noastră de a reduce divergențele dintre regiuni și de a depăși și de a îndepărta obstacolele care creează aceste divergențe. Evident, vrem să existe un echilibru și munca să fie respectată și mulți deputați au subliniat acest lucru, dar nu asta am văzut. Cred că în plenară trebuie să venim cu un amendament care să elimine articolele 19 și 21, pentru că altfel o să ajungem la repercusiuni financiare negative. Și cred că acest criteriu al condiționalității macroeconomice se va dovedi foarte dificil pe termen lung. Și cred că la comisia noastră este datoria noastră să uh, punem mai multă presiune în cadrul plenarei. Și cred că uh, Trebuie să aplicăm această presiune pentru a ne asigura că se face ceva în legătură cu articolele 19 și 21 înainte de a ajunge în plenară. Și am chiar o propunere aici. Uh, Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a demarat o audiere în ceea ce privește consecințele crizei și uh, politicilor de criză asupra coeziunii sociale și economice. Aș sugera ca și comisia noastră, Comisia Regii, să demareze o procedură similară, tocmai pentru a vedea în ce măsură aceste politici pe care le discutăm acum vor afecta dezvoltarea regională și situația pe care o gestionăm. Cred că asta ar trebui să facă Parlamentul, mai ales Comisia noastră, Comisia pentru Dezvoltare Regională și pentru Coeziune, așa încât v-aș invita să luați inițiativa, să invitați reprezentanții ai Troicăi, uh, să avanți reprezentanții ai regiunilor, tocmai pentru a vedea exact ce se întâmplă în această criză și ca rezultat al politicilor Troicăi pentru dezvoltarea regională. Domnul Goodmanis. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu o să fiu succint, pentru că uh, am ascultat mulți colegi care au vorbit odată de două ori, de trei ori și vreau și eu să spun câte ceva. Ca membru al echipei de negociere și ca coordonator la grupul ALDE și eu trebuie să spun ce părere am pentru că cred că suntem transmiși pe internet și nu vreau ca uh, Uh, oamenii care ne privesc uh, să se gândească că singura problemă este că nu am ajuns la un consens. În primul rând, nu este un lucru nou, pentru că dacă ne uităm la legislația actuală, inclusiv uh, regulamentele pentru coeziune financiară, existau niște penalități posibile care s-au aplicat și Ungariei. Uh, deci nu este un lucru complet nou. Vă rog să citiți legislația existentă, doamnelor și domnilor, în al doilea rând. Da, în principiu este o reacție față de criză. Pachetul de șase măsuri, pachetul de două măsuri, care se aplică doar țărilor din zona euro și a celor care au fost de acord să li se alăture, dar chiar și această propunere a Comisiei a crescut uh, Uh, șansele țărilor. Putem uh, discuta, că am discutat de la început, poate nu e 100% corect să facem asta, dar citiți și anexele. Pentru că nu avem doar articolele 19 și 21. Există și o anexă care se referă la compromis. Și acesta este un compromis, într-adevăr. Uh, da, am fost total împotriva ă, condiționalității macroeconomice. Comisia a venit cu propunerea, Consiliul a crescut-o chiar pentru că ă, Consiliul a avut majoritate și au spus că dacă o țară nu îndeplinește planurile de a scăpa de uh, deficit excesiv sau nu îndeplinește planul de a scăpa de dezechilibrele macroeconomice, vor fi pedepsite și vedem un 30% inițial cu un efort până la 100% a doua oară, cu dezechilibre 25 și 15% de fonduri care să nu fie plătite statului membru. Dar de ce sprijinim uh, asta? Pentru că este o poziție de compromis. Nu se aplică tuturor plăților, ci doar unui procent de 15%. Nu este 0, ci 15% și este un rezultat uh, serios la care a ajuns uh, raportorii noștri și doamna președinte. În al doilea rând, are o legătură cu situația șomajului în diverse țări. Deci chiar când ai o, cu 2% mai mult decât media, ai o reducere a sancțiunilor. Când ai 5% sau 8%, ai reduceri din ce în ce mai mari. Și se ajunge până la o reducere de 15%. Apoi, are o legătură și cu uh, sărăcia și cu incluziunea socială, parametrii care nu sunt ușor de măsurat, dar care sunt în text. Uh, Apoi avem și uh, o reducere a PIB-ului, deci uh, chiar dacă ne gândim la ultimii ani 2020, 2019, 2018, când sunt uh, anii când țările vor să aprobe fondurile, uh, Există o reducere a sancțiunilor dacă apar astfel de situații și acesta este un compromis, doamnelor și domnilor. Chiar este un compromis. Și dacă cineva spune că e o nimica toată, asta nu e adevărat. Și un ultim lucru. Vreau să profit de acest timp pentru a spune că nu am obținut doar asta Uh, în ultimele negocieri. Uh, am obținut un procent de 6% în loc de 7% în ceea ce privește performanțele reale. Vorbim de miliarde care trebuie să fie oferite și care trebuie să fie economisite în primul rând de către Consiliu pentru a fi oferite până în 2020. Și apoi ratele anuale de prefinanțare nu sunt de 2,5% începând din 2020. Uh, nu, se ajunge până la 3% în 2020. Deci sunt niște rezultate reale și tocmai din acest motiv uh, nu există uh, o stradă cu două sensuri. Nu sunt de acord cu uh, uh, colegii mei, nu este o Europa cu două viteze. Este unul din instrumentele uh, care să ne ajute să ieșim din criză și să nu ne mai confruntăm cu alta similară. Da, e un instrument indirect, dar uh, cred că ne putem aminti unde am fost în ultima criză. Asta este situația, este un instrument de prevenire și nu uitați un lucru. Comisia a modificat planurile deficit excesiv pentru Franța, Spania și alte țări. Asta nu înseamnă că de la bun început uh, există un plan și dacă acest, uh, acești parametri uh, ai planului nu sunt îndepliniți anul viitor, vei fi pedepsit. Nu. Oli Ren a fost de acord cu amânarea penalităților pentru Spania și Franța acum un an. Poate pare o măsură simbolică, dar uh, luptăm până în pânzele albe. Și cred că acesta este un compromis uh, serios și vreau să uh, mulțumesc celor doi raportori principali și doamnei președinte care au dat dovadă de mult curaj. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Luhan. Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciez foarte mult eforturile Ehm, celor eh, doi raportori de a negocia în trialog. Bineînțeles că îmi imaginez că nu a fost foarte ușor, mai ales ținând cont de faptul că atât Comisia cât și Consiliul nu au experiența negocierii cu Parlamentul European, eh, mai ales în ceea ce privește eh, politici atât de importante. Când vorbim de negocieri, vorbim și de compromis. Arta compromisului stă la baza negocierii Însă nu avem voie ca membri ai Parlamentului European să pierdem din vedere anumite aspecte pe care eu personal le consider extrem de importante. Um, unu, aș vrea să aduc în vedere faptul că um, nu sunt 100% de acord cu domnul Gudmanes care spunea că nu se poate naște în urma astfel de negocieri sau a ceea ce rezultă din aceste negocieri pe politica de coeziune o Europă cu două viteze. Din punctul meu de vedere, exact ăsta este pericolul. Pentru mine coeziune înseamnă să investim cât se poate de repede pentru a deveni un competitor global la nivel, la nivel mondial. Ehm, ne batem ca Uniunea Europeană cu China, America, ehm, chiar Brazilia mai nou, Japonia și multe alte puteri economice. Ehm, dacă vrem să ne întoarcem în țările noastre de net plătitori și să spunem, uite, ce bine am negociat la nivelul Parlamentului European și vom plăti mai puțin, Eh, cu siguranță efectul de coeziune va fi slăbit, va fi minimalizat și eh, nu vom realiza ceea ce ne propunem prin aceste eh, negocieri respectiv directive. Ehm, și în mod punctual aș vrea să atrag atenția asupra unor aspecte. Ehm, unul este cel legat de prefinanțare, unde eu personal consider că trebuia, puteam și trebuia, nu știu dacă puteam, că am fost la negocieri, dar Părerea mea este că Parlamentul trebuia să obțină ceva mai mult decât 1%, adică să nu ne impună Consiliul chiar în felul ăsta uh, cifra. Și apoi, uh, iarăși un paradox pe care eu l-am mai menționat și vreau să-l aduc uh, și Comisiei în vedere. Nu se poate, pe de o parte, să fim parte a procesului de elaborare legislativă în acest sens, iar atunci când este vorba de implementarea sancțiunilor, Parlamentul European să nu aibă decât rol consultativ adică acel dialog structurat, cum l-au numit ei. Pentru mine asta nu stă în picioare, deci ceva trebuie să schimbăm în acest sens. Nu vreau să mă lungesc, vreau doar să spun că ar trebui să... Singurul argument care m-a făcut să votez pentru acest raport a fost acela că orice întârziere ar fi în dezavantajul tuturor. Ehm, de aceea, eh, cred că e bine să acceptăm compromisul. Nu mai eh, iau în considerare și faptul că, din punct de vedere politic, da? că vrem, că nu vrem, trebuie să gândim și felul ăsta, avem ehm, un an electoral și ca europarlamentari să ne întoarcem în țară să spunem că, da, noi, Parlamentul European, am acceptat eh, un buget mai mic decât în perioada de programare 2007-2013, da, ă, cei care se vor uita pe fond în politica de coeziune, care vor fi interesați de aceste aspecte, ă, vor afla că nu am reușit să impunem aproape ă, nimic din ceea ce ne-am propus, adică în mare parte poziția Consiliului a predominat în aceste negocieri și acest lucru nu cred că ne aduc, aceste lucruri nu cred că ne aduc avantaje din punct de vedere electoral. Repet, aș vrea să facem uz de mini-instrumentul care ne-a mai rămas la dispoziție și mai ales pe componenta de dialog structurat sau pe componenta de a fi parte colegislativă la deciziile vis-a-vis -vis de sancțiuni, să aibă și Parlamentul European un cuvânt de spus și să avem un amendament în plenul Parlamentului atunci când se va vota. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Aș vrea să mai dau o explicație. Poate vă dați seama că o parte din subiectele financiare care au fost negociate au avut uh, un impact asupra profilului de plăți pe toată perioada și în rezoluția parlamentară din iulie nu am pus la îndoială nivelul bugetului și nici profilul de plăți propus de Consiliu. Deci am uh, avut niște posibilități foarte limitate de a merge împotriva rezoluției din iulie uh, și de a negocia o modificare serioasă în uh, sistemul inițial de plăți în avans. Uh, am reușit, așa cum a spus și domnul Gutimanis, să mișcăm un pic la planul de plăți anuale. Dar pentru plățile în avans a fost uh, imposibil pentru că am fi mers împotriva uh, poziției exprimate prin vot de Parlamentul European. Și iarăși să schimbăm uh, acest lucru ar schimba și votul pe cadrul financiar multianual din noiembrie. Domnul Omarji. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Ca membru al echipei de negociere, aș dori să explic și eu votul meu. Nu m-am opus acordului găsit, ci m-am abținut. Cred că trebuie să avem o viziune globală asupra lucrurilor. În primul rând, Parlamentul European în aceste negocieri, mi se pare că s-a ridicat la înălțimea rolului său de colegiuitor. Și atunci când analizăm acest regulament uh, la nivel global, putem să recunoaștem cu toții că avansurile care au fost obținute de Parlament față de propunerile pe care le-am introdus în negocieri sunt destul de mari. Deci am reușit să înregistrăm niște progrese. Este Evident că mai există și această problemă pe care s-au uh, concentrat tensiunile și anume condiționalitatea macroeconomică. Astăzi toată lumea știe, la fel de bine în toate regiunile, deci toată lumea știe că am dus o bătălie până la capăt, până în pânzele albe în ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică pe care o refuzăm pe bună dreptate pentru că considerăm că uh, Uh, poate duce la o slăbire considerabilă a politicii regionale. Dar trebuie să ținem minte că principiul în sine al unei negocieri înseamnă că nu este posibil pentru noi să impunem celorlalți parteneri de negocieri o poziție pe care ei o refuză din start. Am auzit de multe ori spunându-se Consiliul este intransigent și așa mai departe. Da, și noi am fost intransigenți până la capăt. Dar la un moment dat a primat uh, spiritul de, simțul de răspundere și a reieșit un compromis. Și față de intransigența Consiliului, consider că ceea ce am reușit noi să obținem ca element de diluare al acestei condiționalități macroeconomice uh, nu este chiar de neglijat. Acest lucru fiind spus, există și alte uh, motive de neliniște. Includ, includerea instrumentelor financiare, spre exemplu, legată de condiționalitatea macroeconomică. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți uh, ca politica de coeziune și de solidaritate să nu fie diluată pe măsură ce trece timpul și să nu ajungă să-și schimbe natura. Și personal, eu sunt extrem de neliniștit în ceea ce privește viitorul politicii regionale dincolo de 2020, ținând cont de Uh, ceea ce vedem uh, în aceste momente. Și o ultimă observație pe care aș dori să o fac. Vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor din echipa de negociere pentru susținerea lor pentru regiunile ultraperiferice acolo unde solicitările noastre au fost uh, satisfăcute pe deplin și putem uh, considera că am făcut progrese mari pe acest plan. Deci da, putem să regretăm uh, această păstrare a condiționalității macroeconomice și oricum fiecare va avea ocazia să vorbească în plenară, dar uh, E foarte adevărat că acest compromis general găsit este unul rezonabil care permite mai mult să ținem cont și de factorul timp, pentru că regiunile uh, vor ca situația să se deblocheze de la începutul anului 2014, astfel încât să se poată pune în aplicare toate procedurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă mai am uh, doi uh, vorbitori. Victor, mai întâi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Alte subiecte, nu la votul pe care l-am avut. După cum vă este cunoscut, aseară echipa de negociatori a ieșuat pentru a doua oară în obținerea unui compromis cu Consiliul și Comisia referitor la faimoasa de acum N plus 3 rule. Yes, good. I hope not on your uh, point because we will discuss. Da, uh, o să discutăm și despre asta uh, imediat, dar dacă vreți să vorbiți pe tema anterioară pentru explicațiile de vot. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și aș, vorbi, aș vrea să vorbesc uh, în limba mea maternă. K tomu, jak jsem hlasoval. Já tento... Aș dori să explic și eu comportamentul meu de vot. Uh, am susținut această propunere. Nu am participat la toate trialogurile, însă am avut posibilitatea să văd cum se derulează lucrurile. În calitate de negociator, mi-am dat seama că atunci când negociem în calitate de parteneri, fiecare trebuie să mai lase de la el. Cu greu am înțeles comisia. Comisia dorea să uh, stabilească, să facă anumite reforme, dorească să pună sub, sub presiune uh, statele membre. Eu, de la bun început, am fost împotriva condiționalității macroeconomice. Însă, înțeleg soluția finală ca pe un compromis de care nu trebuie să ne fie rușine, pentru că această condiționalitate a fost foarte puternic diluată. S-a vorbit de criterii care vor fi luate în considerare. Uh, sărăcia, șomajul, uh, stabilitatea financiară a statului. Avem un domeniu pentru șomajul în rândul tinerilor. Toate aceste lucruri au fost prevăzute. Iar acest compromis trebuie văzut din această perspectivă. M-aș bucura dacă toată lumea ar putea să aibă același tip de atitudine uh, și poate și la alte trialoguri pentru că în alte locuri nu se ajunge la același nivel de uh, compromis. Suntem sub mare presiune și nu putem accepta asta, dar vom mai discuta despre asta și uh, mai târziu. Vă mulțumesc pentru atenție și aș dori să laud munca echipei de negociere. Lambert? Mulțumesc, Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru sprijin. Cred că am făcut un pas înainte pentru a putea încheia procedura înainte de 1 ianuarie. Cred că acest lucru este cel mai important, mai ales având în vedere criza. Trebuie să putem menține ritmul de care avem nevoie și asta și pentru celelalte elemente ce țin de acest pachet. Toate regulile trebuie să poată fi și aplicate. Și este vorba de mai mult decât ceea ce tocmai am discutat. Și sunt mai multe lucruri decât cele asupra cărora ne-am concentrat noi, cum ar fi condiționalitatea. Ce se întâmplă dacă Uh, în continuare uh, stat, exist, vor exista state care vor, nu își vor respecta angajamentele și uh, alte angajamente ce nu ce nu cad uh, sub, în, care nu, de care nu vorbim în acest caz specific. Unii au spus că nu a fost posibil să obținem um, o decizie aici. Mă adresez acum colegilor care au fost um, atât de duri în această dimineață. Am să vă explic despre ce este vorba, ce se întâmplă în etapa uh, preventivă. A existat un dialog între Consiliu, Comisie și unele state membre și partenerii din aceste state membre pentru că există recomandări specifice de la țară la țară. Și aici are deja loc un dialog și și dumneavoastră puteți contribui în această etapă. Marile fonduri, este vorba de aproximativ 45%, uh, deci uh, bugetul de investiții al Uniunii Europene, dacă ne uităm la acest uh, la această sumă, putem constata că până la urmă tot noi suntem cei care avem ultimul cuvânt, care putem corecta lucruri care au fost decise altfel înainte. Rolul Parlamentului este unul puternic și este chiar un rol mai puternic decât la pachetul celor șase măsuri sau cel al, do- al celor două măsuri. Dar trebuie să poți citi printre rânduri. Și trebuie să recunoaștem că înainte să ia o decizie, comisia trebuie să fie responsabilă în fața noastră, trebuie să ne ceară părerea. Și și după măsuri uh, putem trage la răspundere comisia. Nu, nu este vorba de o decizie. Ar fi fost utopic să cerem asta, da, să vrem asta. Dar avem un cuvânt de spus și putem aplica anumite criterii. Iar până la urmă, întreg pachetul corespunde poziției Parlamentului. Nu este o soluție pe care am fi preferat-o. Este să spunem, o next best solution, o soluție secundară, dar am reușit să obținem totuși unele lucruri. Analizați-le cu atenție aceste lucruri pe care le-am obținut. Apoi vom merge în plen și, bineînțeles, toată lumea va avea poziții diferite. Vor exista, va exista poziția celor din domeniul economic, financiar și va exista și poziția noastră și noi uh, totuși am obținut foarte mult. Nu am spus da la orice ni s-a, ni s-a spus. Am încercat să obținem cât am putut de mult. Și, de cele mai multe ori, ni s-a dat și dreptate. Până la acest punct. Dar să, să revenim la uh, imaginea de ansamblu nu renunțăm la politica de coeziune, nu o abandonăm, există dimensiunea teritorială a politicii de coeziune. Aceasta a fost uh, introdusă, ceea ce înseamnă că cooperarea între regiunile din Europa, sub așa numita Smart uh, Specialization, uh, poate să aibă loc, se pot crea legături. Este vorba și, în general de dezvoltare. Și asta mai repede decât în trecut. Este un pachet de reformă. Asta înseamnă că el conține mai multe subiecte și mai multe accente pe care noi le-am stabilit. Din punctul de vedere al Parlamentului, am stabilit un cadru comunitar și uh, am și obținut ce am vrut, iar Consiliul nu a fost dispus să cedeze teren aici. Doreau să continue cu vechea politică, să continue așa ca și până acum, să dea bani și să investească așa ca și până acum. Iar noi am spus nu. Nu degeaba am discutat uh, ore întregi uh, cu Consiliul pentru a îi atrage de partea noastră și pentru a ne asigura că politica de investiții constituie o reformă. Nu sunt de acord că toate acestea sunt un pas înapoi pentru politica de coeziune. Din potrivă, este un pas înainte. Într-adevăr, avem de-a face cu concurență la nivel mondial. În ziua de astăzi, uh, inginerii din Portugalia trebuie să emigreze, pentru că în ciuda politicii de coeziune nu am reușit să ne asigurăm că există creștere economică și să facem în așa fel încât această creștere economică să se traducă în, uh, creș- în uh, locuri de muncă. Portugalia este un singur exemplu. zeci de mii de absolvenți de universitate părăsesc, uh, univers, uh, părăsesc Portugalia uh, în fiecare an. De aceea am creat această legătură între fondul social, de exemplu măsuri de formare, ecologizare, dezvoltare durabilă, TIC. Acestea sunt accentele noastre, le-am pus într-un punct, într-un pachet S-au adăugat unele lucruri. 15% din fondurile de investiții pot fi folosite acum pentru a trimite studenți în anumite zone cheie, astfel încât ei să se specializeze în domenii care sunt de viitor. Biologie, de exemplu, și alte lucruri astfel încât în Europa să avem mai multă colaborare. În această dimineață are loc un mare eveniment în această clădire. Mâine, uh, doi comisari se vor întâlni cu doamna Hübner, cu comisia Uh, regii pentru a discuta despre această smart specialization, despre, această, uh, despre aceste noi lucruri. Și parlamentele naționale au un cuvânt de spus în acest sens. Și ele pot să se exprime referitor la acest uh, pachet. Multe parlamente consideră că este politica de acum 10 ani. Asfaltăm străzi, asta este politica de coeziune. Dar noi nu vrem asta, vrem să ne concentrăm asupra uh, durabilității, asupra locurilor de muncă și asupra necesităților din regiuni. Deci, și asta merge dincolo de măsuri de infrastructură. Cei care se concentrează numai asupra unui mic aspect spun că are de-a face cu combaterea crizei da, trebuie făcut acest lucru. Puterea noastră economică a scăzut în Europa și avem nevoie de eforturi mari acum, acum, subliniez. Trebuie să fim atenți la asta în toate grupurile, inclusiv în grupul meu politic. Nici eu nu sunt de acord cu acest aspect, dar consider că la condiționalitatea macroeconomică am putut obține un rezultat satisfăcător trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu. De zeci de ore am discutat fiecare capitol din acest uh, pachet. Și un punct este foarte controversat. Vor mai exista amendamente în plen, uh, dezbateri, dar eu cred că trebuie să existe un echilibru între ceea ce se întâmplă foarte bine, de altfel, chiar și pentru Grecia. Și um, în acest pachet se oferă perspective mult mai bune pentru Grecia, um, mai bune decât să mai construim încă o șosea și încă un uh, aeroport care poate trei ani mai târziu va da faliment. Este un pachet și cred că acest pachet oferă o abordare modernă. Cred că ceea ce am obținut este o bază foarte bună. La fel ca și rezultatul votului de astăzi. Iar cei care s-au abținut, e bine, aș dori să-i rog încă o dată să se gândească la tot ceea ce am obținut față de acel uh, element al macrocondiționalității. Nicos, foarte pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, avem nevoie de o continuitate în politica de coeziune. Și, într-adevăr, Grecia insistă să se construiască în continuare și să se lucreze în continuare la cele ma patru mari autostrăzi, cu toate că știm că vor fi sprijinite numai uh, două autostrăzi și jumătate de către Banca de Investiții. Dar dacă Grecia părăs- re- iese din acest plan, va avea de plătit foarte mult uh, în compensații și sunt in, in, implicate aici uh, întreprinderi franceze, germane. Dacă o țară primește 600 de milioane pentru autostrăzi, știm că lucrurile nu sunt fezabile, trebuie să intervenim aici noi ca uh, Comisie Regii și trebuie să invităm și pe reprezentanții regiunilor ca să, să ne explice situația. Nu există fonduri pentru ca cineva, de exemplu, să își facă o firmă. Nu există posibilități uh, pentru ca oamenii să deschidă noi firme avem nevoie de un fond de coeziune care să permită asta, pentru că numai așa ne vom atinge obiectivele sociale. Bineînțeles că prin TSI Plus uh, am obținut uh, ceva, dar toate programele de adaptare bugetară trebuie să fie dezvoltate. Chiar dacă Uh, ni se vor ierta o parte din datorii, tot nu vom putea să atingem obiectivele. Chiar dacă avem excedent, uh, nu vom putea să ne atingem obiectivele. Deci trebuie să vedem ce înseamnă țintele macroeconomice. Domnul Van Nistelrooy, da, am schimbat uh, lucrurile. Da, bineînțeles, vrem o schimbare a politicii, a politicilor. Și grupul nostru dorește aceste schimbări, pentru că modelul de dezvoltare al țării noastre, de fapt, nu era fezabil. Trebuie să facem modificări, numai că ele trebuie să fie făcute în mod just și echitabil. Știți ce fel de rezultate am avut? Producția a fost distrusă, sute de mii de întreprinderi eh, mici și mijlocii au fost distruse, am avut, uh, avem o rată a șomajului incredibile și avem 3 milioane de oameni care nu au niciun fel de asigurare, care nu au acces la sistemul de sănătate. Cum vreți să facem o adaptare bugetară atunci? Doamna președinte, aș dori să închei această discuție și aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor celor uh, care au votat astăzi. Vă mulțumesc pentru deschiderea de care ați dat uh, parte și pentru consensul la care am ajuns. Cred că, până la urmă, trebuie să vedem care este misiunea noastră și anume să avem un sistem care să funcționeze din ianuarie și să vedem lucrurile în, în ansamblu. Cred că Parlamentul a obținut o serie întreagă de schimbări care au îmbunătățit această politică și capacitatea ei de a provoca creștere, locuri de muncă și tot ce este necesar pentru cetățeni. Votul în uh, plen îl vom avea uh, și probabil că va trebui să mulțumesc uh, echipei de negocieri după votul din plen, dar oricum cred că au făcut o treabă foarte bună toți colegii implicați în negocieri. În calitate de președinte vă mulțumesc și pentru asta. Îmi cer scuze, n-am văzut că doreați să interveniți. Mulțumesc, doamnă președinte da punct de ordine, dar și referitor la conținut. Propunerea domnului Hrisohelos. Cred că dumnealui s-a referit mai ales la faptul că atunci când vorbim despre coeziune, trebuie să ne uităm și la situația din Europa și la țările de coeziune cum ar fi țara noastră, comisia noastră, trebuie să ia în considerare evaluarea uh, referitoare luată, evaluarea făcută de politicieni referitor la situații de urgență. Eu am o serie de idei referitor la modul în care comisia noastră ar putea urmări țările de coeziune. Cred că este ceva ce trebuie să vedem separat de procedură pentru că monitorizarea sau acompanierea situației acestei țări nu are nimic de face cu un pachet, ci cu politica generală. Sunt două lucruri separate. Bineînțeles că sprijin acordul și sprijin, sprijin uh, uh, propunerea domnului Hrisohelos referitoare la audierea din uh, această comisie. Dar colegii nu cunosc neapărat uh, ce se întâmplă cu procedurile troicăi. Sunt două lucruri separate. Mulțumesc! Aș dori să închei acest punct și aș vrea să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul Oldrich-Vlasac. Dacă pot pe scurt, Oldrich, să ne prezinți care este situația cu acest regulament. Mulțumesc, doamna președinte. Permiteți-mi să mă refer pe termen scurt, pe, pe scurt la um, raportul referitor la dispozițiile referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre, precum și uh, dezangajarea. Prima parte se referă la dezangajare, este partea pe care am discutat-o deja. Este vorba de respingerea regulii N plus 3 Asta înseamnă că încercăm să ajutăm statele, dar asta nu se poate face. Al doilea punct se referă la o extindere a abortării top-up, creșterea cofinanțării cu 10% și prelungirea termenului. De asemenea, transferul între axele prioritare fără acord trebuie să spun că după votul nostru am fost dispuși să uh, prevedem o mai mare flexibilitate uh, în propunerea Comisiei și a Consiliului în cazul în care ni se venea în întâmpinare în uh, ceea ce privește top-up-ul. Însă am avut dificultăți cu punctul 78, la primul trialog din octombrie, Comisia și Consiliul au, pro, au promis să vină cu un compromis, pentru că noi am dorit uh, să extindem top-up-ul la uh, Cipru, România, Letonia, ceea ce ar fi dus la situația în care fondurile nu ar fi fost utilizate la, în totalitate, aproximativ 2,3 miliarde ar fi putut fi în continuare folosite. Însă Comisia nu are aceste fonduri la dispoziție și a fost împotrivă. De aceea am revenit la compromis, s-a negociat acest lucru la președinție uh, și ieri la Uh, la Coreper s-a discutat despre extinderea la Ungaria. Top-up-ul ar putea fi utilizat, dar cu o plafonare de 500 de milioane de euro. Această propunere nu a fost sprijinită de Consiliu, de majoritate, și ieri, în trialog, nu am reușit din nou să obținem niciun fel de compromis. S-a insistat strict pe propunerea Consiliului cu acordul Comisiei. Am făcut apel așadar la ambele instituții, astfel încât și am spus că nu este o abordare corectă într-o negociere între parteneri uh, care sunt pe picior de egalitate. Am spus că nu vrem să crească uh, bugetul și am spus că dorim o nouă propunere. În timpul discuției s-a vorbit despre o anumită cale pentru a se ajunge la compromis și asta ar fi scăderea pragului uh, de sus, astfel încât uh, cifrele să fie distribuite pe mai mulți ani. Deci există o oarecare marjă de manevră. Trialogul de ieri s-a încheiat uh, cu decizia de a continua cu trialogul uh, marți după amiază la Strasburg, astfel încât să avem timp de discuții în comisie și să putem uh, cu, cu grupurile și comisiile și apoi, după cum spuneam, să continuăm în noiembrie și să votăm în decembrie. Atât despre trialogul de ieri. Doamna președinte, mulțumesc. Înainte să-i dau cuvântul lui Victor Boștinaru, aș vrea să spun că provocarea este că acesta trebuie să intre în uh, vigoare în acest an pentru că după aceea va expira ce este în, vi în vigoare. Încep prin a felicita pe Constanțe și pe Lambert pentru un rezultat remarcabil care a fost ratificat astăzi de regii și în contextul în care toate guvernele, repet, toate guvernele noastre ne-au lăsat singuri pe noi Parlamentul European. Acum, la regula M plus 3, amendamentul și uh, mențiunile făcute anterior de colegul meu, domnul raportor Vlasac. Pornind de la faptul că cele două trialoguri au ieșuat în a atinge un compromis, pornind de la faptul că există o nevoie dramatică de a finaliza negocierea și că timpul este cel mai mare dușman al acestui proces și acest lucru a fost aseară explicit menționat oficial de către Comisie, de către Consiliu și de către uh, echipa de negociere. Vă supun, doamna președintă, uh, atenției și vă rog să supuneți votului Comisiei un calendar uh, de urgență pentru a rezolva această situație. Mă refer la următoarele. Miercuri de dimineață va avea loc la Bruxelles uh, o nouă reuniune Coreper care va discuta uh, subiectul și în care este posibil să se ajungă la un compromis sau nu este posibil să se ajungă la un compromis. Dar este cert, va fi un coreper. Acest lucru a fost confirmat de ambele părți, Consiliul și Comisie. De aceea sugerez organizarea de îndată, miercuri după amiază, a unui trialog care să ia act de Uh, deliberările Coreperului, fie miercuri după amiază, fie joi de dimineață, dacă agenda dumneavoastră împiedică acest lucru. Apoi, organizarea marțea viitoare la Strasburg a unei reuniuni extraordinare regii, ținând cont de faptul că toți uh, colegii sunt în uh, Strasburg, pentru a adopta rezultatul trialogului pe care noi urmează să-l avem și uh, trimiterea votului regii către plen pentru a fi supus votului în sesiunea următoare de la Strasburg și nu în ultima săptămână din decembrie, ținând cont de constrângerile enorme de timp. Această propunere am făcut-o în coordonare și cooperare cu colegii de la PPE, de la ALDE, de la Verzi și de la GUE. V-aș fi recunoscător dacă dumneavoastră ați accepta acest calendar de urgență care să ne permită să punem punct unei negocieri uh, care trebuie încheiată ținând cont de constrângerile enorme pe care uh, subiectul respectiv le impune atât statelor uh, în cauză, dar și pentru a elimina riscul aducerii, aducerii raportului în dezbaterea din ultima săptămână din decembrie. Mulțumesc pentru atenție. Este Vlasak, please. Domnule Vlasak. Pani předsedkyně, já jenom chci... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i informez pe colegii mei că sunt perfect conștient de faptul că ne confruntăm cu niște, cu niște constrângeri temporale extraordinare. Pe de altă parte, trebuie să știm de asemenea că la trialogurile noastre Consiliul nu a venit cu niciun compromis. Nu noi am eșuat aici. Pur și simplu nu am avut spațiu de manevră. Nu ni s-a transmis niciun proiect de text. Și nu așa mi imaginam eu negocierile. S-a vorbit despre posibilitatea de a ni de, a, de a mai da o șansă Consiliului și atunci propun să mai dăm timp Consiliului, dar Comisia nu este de acord. Eu nu sunt de părere că procedura ar trebui să fie accelerată, în sensul, în alt sens decât uh, cel pe care l-am văzut ieri după masă. Eu am deschis acest uh, subiect și suntem uh, de acord, am fost de acord cu Comisia și cu președinția că cel mai bine ar fi să ne întâlnim marți, în săptămâna de Strasbourg și dacă am putea ajunge la un acord atunci, ei bine, nu ar fi nicio problemă pentru noi să discutăm respectivul acord în uh, Comisia Regii. Trebuie să respectăm acordul la care am ajuns ieri. Uh, Lambert. Raporteur, maar uh, de EVP. Eu nu vorbesc ca raportor aici, ci ca om al PP-ului. Negocierile. Negocierile întotdeauna au propria lor dimensiune. O dimensiune este timpul. Și în cazul acesta este cât se poate declar că timpul este atât de limitat încât îmi vine să zic că ar fi trebuit să ajungem la un acord ieri. Bun, se reunește coreperul încă o dată săptămâna viitoare, dar chiar și în contextul acesta, procedura trebuie să fie accelerată și trebuie să ajungem la o reuniune în comisie. Și eu sunt pregătit să o avem. Nu știu ce părere are domnul Vlasac, care spunea că nu trebuie să adaptăm calendarul și nu trebuie să accelerăm lucrurile. Ei bine, ba trebuie. Trebuie să accelerăm lucrurile, pentru că numai atunci vom fi responsabili în calitatea noastră de partener de negociere. Trebuie să ținem cont de circumstanțele excepționale în care ne aflăm. Noi nu vrem să punem în pericol implementarea. Cum decurg negocierile? Eu sunt creștin-democrat, nu știu cum se întâmplă în tabăra socialistă treburile acestea, dar uh, trebuie să ne bucurăm de un sprijin cât mai larg. Nu știu ce părere are domnul Vlasac, dar eu, unul, sunt dispus să contribui pentru găsirea unei soluții. Eu sunt dispus să avem o reuniune excepțională, poate în uh, săptămâna de Strasbourg, poate e o condiție. Avem un mandat și toată lumea cunoaște acest mandat și în funcție de acest mandat ne-am și poziționat. Lucrurile trebuie să se întâmple astfel. Nu trebuie să complicăm lucrurile până, până într-acolo încât să ajungem din lac în puț. Trebuie să, ne, să profităm de timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Vă rog, interveniți foarte pe scurt. Săptămâna viitoare este foarte dificilă pentru că socialiștii nu vor fi aici toată săptămâna. Bun, înțeleg că în parte și PPE-ul lipsește, deci e aproape imposibil să găsim ceva săptămâna viitoare. Deci ce putem face este să avem reuniunea marți la Strasbourg. Apoi vine coreperul, când e? Miercuri, nu? Da. Deci singurul moment este joi dimineața pentru reuniunea extraordinară regii, dar dacă o facem joi nu mai avem timp de amendamente. Deci nu cred că vom ajunge la o votare în uh, sesiunea din noiembrie. Dar vom, vom explora această posibilitate. Mie mi se pare însă că nu e prea optimistă. Constanțe. Mulțumesc, doamnă președinte. Sprijin pe deplin cele spuse de Victor. Mi se pare că dacă se poate face, trebuie să facem în așa fel încât uh, marți dimineața să ne reunim la Strasbourg și să intrăm săptămâna următoare într-un trialog. Din punctul nostru de vedere, eu vă pot spune că vom avea o reuniune de grup, iar cei care răspund de această negociere vor fi prezenți la Bruxelles. Deci se va putea organiza un trialog, nu va fi nicio problemă. Și pentru că știu că lucrurile rămân în continuare complicate, m-aș bucura foarte mult dacă am mai avea un tampon astfel încât să mai putem discuta în decembrie, în cele 14 zile, încă o dată pe tema aceasta. Eu nu știu cum se vor termina lucrurile, nu, voi, nu știu care va fi rezultatul și de aceea vreau să profit de fiecare ocazie pe care o avem să ajungem la un acord cu Consiliul. Și dacă amânăm lucrurile până în decembrie, trebuie să înțelegem că va fi ultima noastră șansă. Și dacă se va întâmpla așa, nu vom mai avea posibilitatea să corectăm ceva. Și de aceea eu una aș încerca să purtăm un trialog săptămâna viitoare și să avem marți dimineața o reuniune extraordinară. Președintele, bineînțeles, trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul, dar întrebarea este dacă vom avea timp de tot procesul pregătitor. Dar oricum vom explora toate posibilitățile, dar lucrurile nu arată bine. Domnule Luhan, uh, lista este foarte lungă, aveți 10, uh, mai avem 10 minute doar. Noi vorbim de faptul și uh, subscriu la acest lucru că trebuie să avem un uh, Uh, trialog înainte de coreper săptămâna viitoare sau cât se poate de repede, dacă mă întrebați pe mine. Uh, nu prea sunt de acord cu pasivitatea domnului Vlasac. Uh, are o atitudine gen dacă se întâmplă ceva bine, dacă nu o să vedem, se va amâna și eu nu cred că așa trebuie să acționăm noi din partea Comisiei Regii. Subscriu la ce spuneau antevorbitorii Constanță și Lambert. Um, cred că trebuie să focusăm pe uh, ajungerea la un uh, rezultat concret. Și trebuie să discutăm despre ce trebuie făcut, care sunt motivele pentru care nu s-a ajuns aseară la un rezultat concret. Unul dintre este, ele este clar cunoscut. Um, shadow raportorul um, încearcă să obțină niște lucruri pentru țara sa, um, deși uh, Consiliul a exprimat în mod concret că acest lucru se obține pe alte căi, nu așa cum uh, se exprimă domnia sa acolo. Shadow raportorul vrea să prezinte poziția PPE în acel trialog um, și um, merge după principiul, indiferent ce s-ar întâmpla, eu țin de uh, ideea mea, uh, chiar dacă cade trialogul. Acest lucru trebuie vorbit pe față și cred că trebuie să avem maturitatea politică să lăsăm să treacă acest uh, uh, raport pentru a nu amâna. Dacă se amână, părerea mea este că decembrie este deja prea târziu. Așa că trebuie să ne consolidăm o poziție și să uh, vorbim pe fond ce trebuie de făcut pentru ca și cei care împiedică să ajungă cu noi la o linie comună. Mulțumesc. Dragi colegi, avem această provocare de găsirea unui compromis cu Consiliul și deocamdată nu știm cum va funcționa, dar lituanienii la asta lucrează și în grupurile politice principale vom uh, lucra pe tema aceasta înainte de a intra în trialog. Pentru că nu ne putem permite să avem abordări diferite în trialog. Domnule Marinescu. We had a EPP preparatory meeting. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o întâlnire pregătitoare PPE în această dimineață și am căzut de acord asupra trialogului de săptămâna viitoare. E adevărat ce spune domnul Vlasa, Consiliul trebuie să vină cu ceva, dar întâlnirea Coreper este miercuri dimineața. In, in Strasbourg. The difference is... Dacă avem trialogul miercuri după masă, există șansa să ajungem la un acord, ceea ce înseamnă că joi, la conferința președinților, acest raport ar putea fi pe ordinea de zi și ar putea fi supus la vot în plen la Strasburg. Ceea ce înseamnă, din nou, că am putea avea um, întâlnirea extraordinară marți dimineața și să, să avem votul în plenară miercuri sau joi. Asta este diferența și asta vă solicit eu cât se poate de respectuos. Să procedăm astfel, pentru că dacă votăm în decembrie, șansele sunt destul de mari să nu se ajungă la o publicare în uh, monitorul oficial și în jurnalul oficial. Vă rog, nu mai, nu mai formulați solicitări, pentru că am o problemă. Ieri ați fost de acord că nu va exista un trialog. Ați fost de acord asupra unui trialog săptămâna viitoare și, de fapt, nu o să existe un trialog săptămâna viitoare. Nu știm cum va fi. Consiliul și Comisia și-au manifestat uh, disponibilitatea de a se întâlni oricând după Coreper. Da, vom vedea. Domnule Silac. Uh, voi fi foarte scurt. Riscul este... Domnul Silaghi. Riscăm să pierdem 4 uh, miliarde pentru că din solidaritate față de colegii noștri, ceea ce e adevărat și am recunoscut-o și în trialogul de ieri, am acceptat să mai continuăm discuțiile, dar acolo vorbim de 500 de milioane de euro, pe când aici vorbim de 4 miliarde. Deci, din dorința de solidaritate și de a ne ajuta colegii, de a obține cele 4-500 de milioane de euro, noi ceilalți riscăm să pierdem 4 miliarde. Cam asta e diferența. Thank you, Ivers Goodmanis. Eva. We are talking about procedure, but actually... Uh... Gutimanis. Bun, bine că am căzut de acord asupra procedurii, dar haideți să ne întoarcem la conținut. Avem angajamente pentru cele două țări, uh, Slovacia și România, și trebuie să fie prelungite acele angajamente. Iar argumentele poate că sunt uh, nivelul de plafonare și, așa cum spunea domnul Vlasac, Slovacia este pe locul șapte în lista țărilor care se confruntă cu situații mult mai grave. Dar trebuie să înțelegem un lucru nu putem să prelungim la nesfârșit această situație. Dacă Consiliul se ține tare, atunci măcar trebuie să cădem de acord în ce privește cele două țări. Dacă nu suntem de acord pe nimic și dacă până la urmă, până la urmă ne trezim că nici aceste două țări nu sunt sprijinite și nu putem să continuăm așa. Putem lupta, dar avem și noi limitele noastre, trebuie să știm când să ne oprim. Noi vrem să avem o implementare până la finele acestui an, altfel am negociat ca să obținem un război. Și până la urmă nu obținem nimic din asta. Mulțumesc. Obrigado, Sr. Presidente. Luís Alves. Estar o seguinte, eu estou solidário com os interesses que o relator... Eu pot fi solidar cu raportorii. Dar după cum spunea colegul uh, Lambert, nu putem uh, pierde, nu putem pierde tot ce am obținut până acum. De aceea sunt de acord că trebuie să accelerăm procedura, după cum spunea domnul Boștinaru, pentru a ajunge la o soluție cât de repede cu putință. Pentru că asta este în interesul tuturor. Bun, cred că e clar mesajul. Trebuie să fim punctuali înainte de conferința președinților de joi. Eu am vorbit cu președintele și cu președinția și președinția mi-a promis că uh, va încerca să găsească un compromis? Olgi? Eh, Dámy a pánové, dovolte mi schrnout. Eh, Mulțumesc. Eh, stimați colegi, dați-mi voie să fac un rezumat. Aș dori să îi comunic colegului Luhan că un trialog înainte de Coreper ar fi o nebunie. Un trialog nu poate avea loc decât după Coreper, nu înainte. De ce nu am obținut noi uh, rezultate mai bune ieri? Ei bine, propunerea președinției de a avea un coreper nu a fost acceptată. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu a fost propus un compromis după coreper. Deci, nu a existat nicio posibilitate să negociem ceva. Dacă vă temeți pentru fondurile pentru Slovacia și România, dacă vă temeți că ele ar putea fi pierdute sau dacă vă temeți că ar putea fi diminuate, vă pot spune așa. De la bun început, eu tot spun că ultima variantă pe care o avem pe masa de negociere este tocmai aceasta. Dacă astăzi reprezentanții grupurilor politice îmi semnalează că uh, au ajuns la altă poziție decât cea comunicată mie în mandatul de, ne- de negociere și că deci sunt uh, de acord ca eu să preiau și să fiu de acord cu poziția com- Consiliului și să vorbesc în numele Slovaciei și României, atunci e clar, nu mai avem nicio problemă. Dar ieri, în cadrul negocierilor, eu am pornit de la altă premisă. Domnul uh, Deutscher a confirmat ceea ce am spus eu. El a reprezentat, el a reprezentat PPE-ul și a depus eforturi în a ghida negocierile în această direcție. Și eu am depus și eu eforturi să negociez în conformitate cu mandatul. Mulțumesc. Nu puteți să interveniți după aceea, chiar trebuie să interveniți acum. Da, pentru că domnul Vlasac a făcut referire la ceea ce am spus eu um, în intervenția mea anterioară, trebuie să reacționez. Îi amintesc domnului Vlasac că este principalul responsabil pentru negocieri. Este raportor principal pe acest raport și este principalul responsabil pentru negocieri. Poate că a uitat acest aspect care um, pentru domnia sa nu este atât de important. În același timp, um, în ceea ce privește momentul uh, negocierilor, vă spun sincer că bine ar fi fost să fi avut ieri o poziție concretă domnule vlasak în uh, uh, negocieri și să fi avut o poziție chiar dacă se venea din partea domnului uh, doci cu o poziție care nu era poziția ppe pe fond. Da? repet și trebuie să avem curajul și deschiderea să spunem acest lucru. Poziția domnului Tamaș Doci nu reprezintă poziția PPE. Astăzi am avut din nou discuții în preparatorii la PPE pe tema aceasta și poziția noastră este alta decât cea reprezentată de domnul Doci în uh, acea, acel trialog. Așa că, um, oricând, părerea mea este că și mâine putem decide dacă ar fi un trialog, cu alte cuvinte să-l repetăm pe cel de ieri, unde și domnul Vlasa să aibă poziție și poziția noastră este să susținem poziția Consiliului, pentru că de altfel avem toți de pierdut. Mulțumesc. Thank you, Marian. Mulțumesc, Marian. To tell you that... Să vă spun și eu că la întâlnirea pregătitoare PPE din această dimineață, poziția PPE a fost clară. Să sprijinim poziția Consiliului pe această problemă, care este practic singura problemă care nu a beneficiat de un acord în, caz, în cadrul raportului. Problema este că acum nu avem poziția Consiliului. Ei elaborează acum o nouă poziție, deci lucrurile sunt ceva mai complicate, dar oricum vom încerca să rezolvăm problema la timp. Victor, îți promit că nu voi precupeți niciun efort. Știu. Aș dori doar să spun că Consiliul de fapt are o poziție. Să nu existe deschidere față de alte subiecte. Și dacă asta este poziția Consiliului și dacă asta este poziția Comisiei și dacă știm acum că PPE în mod oficial a confirmat că va respecta poziția Consiliului, atunci să știți că și socialiștii se alătură acestui efort, ceea ce înseamnă în mod oficial că avem o poziție clară, o poziție majoritară în favoarea poziției inițiale a Consiliului, fără niciun amendament. Mulțumesc. Lambert. Da, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Pot să confirm un lucru ca raportor și ca raportor din umbră Trebuie să particip la negocieri pentru a ajunge la un compromis cu Consiliul. Mă așteptam la un compromis ieri, dar din păcate nu s-a întâmplat așa. Dacă nu este prezent Sfântul Duh, ca să spun în modul meu uh, mai poetic, dacă nu există o soluție împărtășită de un număr cât mai mare, atunci ce ne mai rămâne? rămâne poziția Consiliului. Și uneori ne confruntăm cu probleme, dar trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Mulțumesc. Da, o să închid acest punct, cu excepția cazului în care raportorul vrea să mai spună ceva. Dar cred că s-a spus deja tot ce era de spus și nu e cazul să mai facem rezumate. Deci o să mergem în uh, direcția cerută de majoritate. Mulțumesc foarte mult.